ședința și vă voi da rezultatele cele de-al doilea tur de scrutin pentru posturile de vicepreședinte. Au fost 637 de voturi exprimate și 8 voturi uh, n-au fost considerate ca fiind valabile. Deci avem 629 de voturi valabile. Majoritatea absolută 315 voturi. Și avem următoarele rezultate. Domnul Alvaro 176. Uh, Doamna Angelini 241 de voturi. Doamna Durand 175. Domnul Caras 231. Domnul Martinez Martinez 257. Domnul Macmillan Scott, 192 de voturi. Domnul Stamkos, 270. Domnul Pitela, 275. Doamna Podimata, 253. Domnul Protasievici, 231. Domnul Șurian, 203. Domnul Tarand, 90. Domnul Vidal Quadras, 262 două de voturi. Domnul Vlasac, 184 de voturi și domnul Viland, 216. Domnul Viland, 216 voturi. Așadar, niciun candidat nu a obținut majoritatea absolută a voturilor. Toate cele 14 voturi rămân încă neocupate. Da, intervenție din sală. Ați, ă, dacă nu vă supărați, citiți încă toate rezultatele, vă rog, dar mai încet, pentru că nu am reușit să le ă, reținem. Ich glaube, das Problem ist Președintele, da, cred că problema e rezolvată, dar totuși sunt gata să le reiau dacă doriți. Vreau doar să vă împărtășesc procedura uh, care va fi urmată în continuare. Deci spuneam că cele 14 posturi nu au fost ocupate, deci va fi nevoie de un al treilea tur de scrutin. Va avea loc mâine dimineață de la orele 9 aici în uh, hemiciclu și uh, în al treilea tur de scrutin avem nevoie doar de majoritate relativă. Deci nu mai e nevoie de majoritate absolută. Majoritate relativă mâine, dar e totuși nevoie de al, tre- de al treilea trebuie de scutim. Acum, doamnelor și domnilor, v-aș întreba dacă toți candidații își mențin candidatura dacă cineva vrea să-și o retragă sau to- toți candidații de până acum își mențin candidatura. Și c- pentru că cred că toți candidații sunt de față. Dacă nu sunt toți prezenți, atunci cei care sunt de față, în primul rând domnul Alvaro, vă întreb, uh, și doamna Angelili, dacă vă mențineți candidatura. Da, foarte bine. Doamna Duron, mulțumesc. Domnul Caras. Domnul Martinez, Martinez, domnul Macmillan Scott, domnul Papa Stamkos, domnul Pitela, doamna Podimata, domnul Protasievici, domnul Shurian. Domnul Tarand. Intervenția din sală. Da, trebuie să mă gândesc până mâine, dacă mă îngăduiți. Mulțumesc. Președinte, da, domnul Vidal Cuadras își menține uh, candidatura, domnul Vlasac și domnul Wieland. Mulțumesc. Foarte bine. Bine, serviciile uh, mă informează, serviciile plenare mă informează Că toți sunteți considerați ca fiind încă candidați, dacă nu cumva în mod expres declarați că retra- vă retrageți candidatura. Deci, domnule Taran, din nou, pentru că trebuie să uh, tipărim uh, lista de vot. Nu știu de cât timp aveți nevoie până mâine dimineață ca să vă gândiți. Domnul Taran, da, uh, cât, de cât timp am nevoie? Da, până mâine dimineață, după cum am spus. Președintele, bine, domnule Tarand. Atunci, vă rog, până la ora 8, mâine dimineață, să ne comunicați dacă vă mențineți candidatura, dacă sunteți de acord. Foarte bine, mulțumesc. Bine, noaptea e sfetnic înțelept. Mulțumesc. Deci reluăm uh, reuniunea la orele 9 uh, mâine, mâine dimineață. Mulțumesc și uh, noapte bună.